tehnic. Cred că putem începe o discuție deschisă cu Polonia. Respectul pentru statul de drept este important pentru instituțiile europene și pentru statul membru. Este un element esențial pentru funcționarea pieței interne, bazat pe încredere reciprocă și recunoaștere reciprocă. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnul vicepreședinte, pentru explicațiile introductive și pentru faptul că ați subliniat că nu există niciun viitor fără respectarea statului de drept. Și acum, vorbitorii în numele grupurilor politice. Începem cu doamna Roberta Mezzola. Mulțumesc. Situația este urgentă. Asta se vede pentru că iarăși discutăm despre Polonia astăzi. Discutăm pentru că cetățenii polonezi sunt și ei europeni și au nevoie uh, și merită aceeași protecție ca și cei din Suedia, Italia sau Germania, de exemplu. Și practic pe plan național orice posibilitate pentru ei a fost eliminată în aceste condiții nu trebuie să ne fie teamă să ne jucăm rolul care ne revine. Acum discuția o avem pentru că este cumva ceva de ultim resort, un apel uh, către guvernul palanez pentru, pentru dialog sau confrunt, confruntare, justiție sau prejudecăți, valori sau prejudecăți și nostalgia trecutului. Este ironic faptul că ultima dată când sistemul judiciar din Bolonia a fost așa de supus presiunii politice a fost înainte de 1989. Guvernul a dat, a dat-o înapoi în trecut, a folosit uh, tactici uh, regresive și de opresiune și uh, asta împotriva tuturor valorilor europene de ieri și de astăzi. Dacă asta înseamnă guvernul, înseamnă că judecătorii sunt opusul. Uh, și acești judecători noi îi respectăm și îi onorăm. Curajul lor față de jurământul pe care l-au depus este adevăratul simbol al poporului polonez și al curajului său pe care lumea îl admiră dintotdeauna. Există reguli în acest club al nostru care trebuie urmate. Comisia trebuie să facă totul, toate instrumentele să fie aplicate pentru a, a, a lua măsuri interimare pentru a proteja interesele polonezilor. Iar uh, poziția antieuropeană uh, a guvernului polonez înseamnă că ei se îndepărtează de aceste valori. Este foarte clar că ei nu trebuie să întoarcă spatele Europei. Mulțumesc foarte mult! Acum urmează din partea socialiștilor domnul Lopez Aguilar, vă rog frumos. Mulțumesc, doamna președinte, doamna vicepreședinte Iaurova. Eu sunt președintele Comisiei Libe care dezbate privind respectarea principiilor consacrate în articolul 2 al Uniunii Europene. Statul de drept, democrația, care nu este regula majorității, ci respectul pluralismului politic, al dreptului la opoziție și al dreptului minorităților dar nu pot fi separate de puterea judecătorească. De aceea, din păcate, trebuie să punem în aplicare articolul 7 față de Ungaria și din nou față de Polonia care ne preocupă acum. În Polonia s-au acumulat reforme legislative care amenință grav puterea judecătorească. Camera disciplinară care a fost declarată inconstituțională, neconstituțională și care a fost de către Tribunalul Uniunii Europene și sancțiunile jucătorilor care nu se uh, supun regulilor lor și sancțiunile discutate în acest Parlament. Deci toată susținerea noastră pentru a merge mai departe și pentru a garanta că veți duce la bun sfârșit mandatul Comisiei Libe, să existe un mecanism cadru permanent pentru statul de drept, pentru democrație și independență, trebuie să fie un obiectiv clar care să implice toate statele membre și care periodic să revizuiască îndeplinirea principiilor din dreptul european și din Carta Drepturilor Fundamentale ale UE. Nu putem să fim de acord să existe o prăbușire constituțională, adică un populism anticonstituțional, un regres anticonstituțional în Polonia. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumim foarte mult. Continuăm și dau cuvântul domnului Simecca de la Renew Europe. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă vicepreședinte, domnule comisar, îmi amintesc când am avut ultima dată această dezbatere în urmă cu patru săptămâni și ziceam atunci că situația este fără precedent în Polonia. Niciodată în istoria Uniunii Europene un guvern nu a exercitat atâta control asupra sistemului judiciar. Iată-ne, patru săptămâni mai târziu, situația chiar s-a agravat. Polonia este acum primul stat membru în care aplicarea legislației europene face ca judecătorii să fie concediați. În cel mai rău caz, da, e, mai, și mai rău este că Curtea Constituțională nu face altceva decât să dea apă la moară uh, guvernului în bătălia sa împotriva judecătorilor. Și timpul ne presează, pentru că Curtea Supremă, care este capturată, pare să fie capturată și asta ar însemna sfârșitul separării puterilor într-un stat membru. Este motivul pentru care UE trebuie să acționeze. După cum s-a mai spus, nu este ca să pedepsim Polonia sau guvernul polonez. Motivul este simplu. Acționăm ca să protejăm drepturile civile și democratice ale cetățenilor. E vorba aici de polon- cetățenii polonezi. Adesea aud că ar fi un fel de subiectivism uh, occidental uh, în abordarea față de Polonia, că occidentalii n-au cum să înțeleagă tradiția judiciară și ce înseamnă moștenirea aceasta comunistă și cum încerci să reformezi totul. Eu însă sunt politician slovac, sunt uh, fiul unor părinți care au fost persecutați de sistemul comunist judiciar. Vreau să vă spun că independența judiciară în statul de drept nu este o chestiune de tradiție, este o chestiune de principii în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Continuăm acum dezbaterea și dau cuvântul domnului Blașco de la ID. Vă rog. Vážená paní předsedající, děkuji vám za slovo. Doamna președinte, vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Este absolut remarcabil modul în care, încă o dată, în Parlamentul European dezbatem o declarație legată de faptul că statul de drept ar fi primejduit în uh, Polonia. Am discutat și înainte ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană, încă o dată se vorbește despre uh, reducerea patriotismului și a sentimentului suveranității naționale tot mai multe regulamente, reglementări și amestecul în viața de zi cu zi a cetățenilor. Acum însă este vorba de o campanie uh, împotriva Poloniei. Polonia și-a introdus propriul concept de democrație iar uh, cei care sunt împotrivă consideră că acesta este inacceptabil. Nimeni nu trebuie să se amestece în, amesteci, în uh, treburile interne ale unei țări și de câte ori s-a întâmplat acest lucru în istorie, nu s-a petrecut uh, ceva bine. Încă o dată, mi-e teamă că asistăm probabil la un efect de domino. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum doamna Reintke de la Verzi. Vă rog! Mulțumesc, doamna președinte, doamna vicepreședinte, stimați colegi. E un lucru e adevărat. Nu există doar o singură modalitate de a construi un sistem democratic. Nu toate tradițiile juridice din Europa sunt aceleași, dar pentru toate sistemele democratice există o precondiție. Câștigarea majorității nu înseamnă că poți submina statul de drept și drepturile fundamentale și le menționez pe amândouă pentru că ambele sunt atacate în acest moment în Polonia. Independența puterii judecătorești și separarea puterilor, care este piatra unghiulară a statului de drept, în loc de dreptul celui puternic și drepturile fundamentale, mai ales pentru cei care sunt cel mai ușor de furat în uh, viitor, când discutăm procedura viitor, articolului 7 și mecanismul statului de drept și în aceste dezbateri viitoare, trebuie să ne gândim la aceste dimensiuni. Polonia este o țară în inima Europei. Fără Polonia, Uniunea Europeană nu poate fi completă. Cetățenii polonezi sunt într-adevăr cetățeni europeni. Deci în loc de a da vina pe Bruxelles și pe Curtea Europeană de Justiție sau pe cine vreau ei pentru ce se întâmplă acolo, guvernul Poloniei ar trebui să aibă un dialog deschis și constructiv pentru a rezolva această chestiune importantă și urgentă. Și vă rog, stimați colegi, să transmiteți acest mesaj în Polonia. Stimați colegi cor, care ar fi poziția în această dezbatere? Am văzut în diversele campanii pline de ură că și Uh, în anii din urmă, parlamentari polonezi uh, au o atitudine de neacceptat. Ne putem angaja într-o dezbatere doar dacă îl respectăm pe celălalt. Mulțumesc! Um, Am văzut cartonașul albastră, dar știți că de obicei nu acceptăm în prima rundă cartonașe albastre, deci dacă vreți mai încolo cu cartonașul albastru, dar nu în prima rundă. Um, Continuăm acum dezbaterea și dau cuvântul doamnei Ședlo de la ECR. Vă rog. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Polska wspiera wszelkie działania zmierzające. Mulțumesc. Doamnă președinte, Polonia a întreprins toate acțiunile posibile pentru a consolida statul de drept Trebuie în mod clar să ne referim la tratate. Trebuie să existe niște acuzații obiective, non-discriminatorii. E deplorabil faptul că Parlamentul European prezintă aici sau se, se prezintă aici cu o acțiune foarte politică. E nevoie de reformă judiciară în Polonia. Constituția poloneză ne spune asta și se face în aștept în concordanță cu așteptările cetățenilor polonezi. Astfel am început reforma judiciară și o vom și încheia. Se poartă acum o dezbatere juridică în Polonia. E și o dezbatere politică. Însă, totul va fi tratat în instanțele de judecată din Polonia, pentru că e vorba de respectarea legislației poloneze și aici e vizată chiar o încălcare a tratatelor. Trebuie spus că reformele au fost introduse, reforme de acest gen au fost introduse și în alte state membre ale Uniunii Europene. De exemplu, când un judecător vrea să transmită mesaje politice în Franța sau în Germania, e în continuare po posibil așa ceva. Reforma judiciară, așteptată de cetățenii polonezi, este una care se vrea a fi în interesul poporului său, nu în interesul câtorva. Noi vrem să înfăptuim această reformă, avem tot dreptul să o facem. Dezbaterea de astăzi este una de natură politică, chiar nu îi văd Utilitatea. Am dezbătut în urmă cu trei săptămâni despre statul de drept în Polonia. De atunci nu s-au întâmplat evenimente noi care să furnizeze argumente noi cum că statul de drept ar fi încălcat în Polonia. Dar iată că ne întoarcem la acest subiect. Și astfel creăm această realitate. Vicepreședinta Iurova a fost în Polonia și a primit garanții că suntem gata să menținem dialogul, dar pentru ca dialogul să fie posibil, este foarte important să participe cele două părți. Însă eu simt că doar guvernul polonez e gata să dialogueze. Noi în ultimii trei ani de zile am tot încercat să explicăm reformele pe care le facem. Noi introducem niște reforme care ă, se inspiră din ceea ce există în alte părți noi luăm niște decizii în baza tratatelor. Așa că, dragi colegi, să vă întrebați un pic de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă cu Polonia. Ar trebui să ne concentrăm pe altceva, nu ce se întâmplă în Polonia, ci ce se întâmplă tocmai în această instituție. De ce este criticată Polonia pentru niște lucruri care sunt obișnuite în alte sisteme din alte părți? Sunt niște drepturi care sunt rezervate ă, parlamentelor locale. Vreți acum să le folosiți pe acestea pentru jocuri politice? Nu este sarcina dumneavoastră aceea de a face în așa fel încât Parlamentul European să nu devină un instrument într-o campanie politică în niciun stat membru E acum o campanie în Polonia și am sentimentul că cei care sunt responsabili de această dezbatere vor de fapt să facă presiune asupra acestei campanii, influențând astfel uh, rezultatul alegerilor prezidențiale din Polonia. Fac așadar un apel către voi, dragi colegi, să nu dați ascultare celor care nu pot fi de acord cu o decizie democratică și care vor să facă presiune pe rezultatul final. Deplâng faptul că anumiți uh, politicieni polonezi par să nu înțeleagă ce se întâmplă și faptul că, practic, se, pune astfel bețe, în, se pune astfel bețe în roate Uniunii Europene. Polonia este membru al Uniunii Europene, dar are și propria suveranitate. Și în calitate de stat membru suveran, are dreptul să își apere comunitatea. Co-responsabili pentru Uniunea Europeană, la fel ca oricare alt stat membru și vrem să beneficiem de exact același tratament. Ca fost uh, premier polonez, vă spun astăzi dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că Polonia este o țară a statului de drept și acționăm în concordanță cu Constituția noastră și cu tratatele europene. Avem propria suveranitate și așa rămâne treaba. Urmează în această dezbatere domnul Arvanitis de la grupul GUE. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Nu este just să spui că Parlamentul European sau reputații europeni uh, nu iubesc Polonia. Nu e adevărat, nu este cinstit să se spune așa ceva, însă nu putem să permitem ca acest gen de politici să redefinească practic Carta Drepturilor Fundamentale, aplicarea acestuia și drepturile și valorile UE. Politica de astăzi în Polonia contravine uh, uh, mult principiilor din Carta Drepturilor Fundamentale, libertatea de expresie, drepturile minorităților și chiar și drepturile femeilor de a Iată ceea ce propune guvernul uh, polonez. În general, când un guvern uh, se schimbă, nu, asta nu înseamnă că trebuie să schimbe și Constituția. Noi sperăm că toate celelalte grupuri vor uh, auzi ce avem de spus, și PP-ul, și stânga și așa mai departe. Domnul Puigdemont. Dear colleagues, Stimați colegi, astăzi vorbim despre statul de drept în Europa și mai ales în Polonia. E absolut necesar pentru că dacă o parte din Uniune nu respectă statul de drept, asta afectează întreaga Uniune. Problema este totuși dacă Uniunea Europeană nu cumva aplică standarde duble, acționând a, diferit în funcție de țară dacă statul de drept în Uniunea Europeană trebuie protejat, atunci instituțiile europene trebuie să fie gata să meargă până în pânzele albe cu orice stat. Să fie puternice cu cei uh, puternici și invers. Și asta înseamnă o încălcare a statului de drept. Polonezii care urmăresc această dezbatere își pot pune o întrebare. Și în Spania, cum stau lucrurile? Poate oare Eh, Spania poate să ignore Comisia pentru Drepturile Omului a ONU sau rezoluția Curții Europene de Justiție, de ce e corect ca Spania să închidă deținuții dizidenții politici și să îi împiedice să facă apel la Curtea Drepturilor Omului? Pentru a întări statul de drept, trebuie să punem capăt acestor practici. Vă mulțumesc! Continuăm această dezbatere. Domnul Haliki are cuvântul. Vă rog. Oh, I'm sorry. I saw that you removed... Îmi pare rău. Uh, da, era de fapt un cartonaș albastru, dacă îl acceptați. 30 de secunde. Really 30 secunde. Doar 30. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Puigdemont, cu tot respectul cuvenit, veniți aici să ne dați lecții despre statul de drept și domnia legii. Dumneavoastră sunteți primul ca președinte al guvernului din Catalonia care ați disprețuit statul de drept când ați declarat unilateral independența, trecând peste statutul de autonomie și peste Constituția Spaniei. Ați ignorat uh, hotărârile Tribunalului Constituțional. Nu vi se pare tot ce a spus dumneavoastră, de inconsecvent cu ceea ce a spus în fața camerei aici. Mulțumesc. 30 de secunde pentru răspuns, vă rog da, îmi dați posibilitatea să explic un exemplu clar de standarde duble. Dacă mâine eu mă duc în Polonia, sunt convins că în Polonia se va respecta imunitatea mea de uh, membru al Parlamentului European. Dacă mâine însă mă duc în Spania, autoritățile spaniole nu vor respecta imunitatea pe care mi-o recunoaște Parlamentul și voi fi arestat și voi fi aruncat în închisoare pentru restul vieții mele. Asta este exact atitudinea care nu convine Europei pentru a apăra statul de drept acolo unde se află. Mulțumesc! Mulțumim și acum dau cuvântul domnului Halischi. Vă rog. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, iată, nu este o dezbatere despre reforma judiciară, căci nu se face o asemenea reformă în Polonia sunt uh, cozi mai lungi, taxe judiciare mai, mare, mai mari, cetățenii chiar au de ce să fie dezamăgiți. E vorba de acapararea puterii într-un stat ca să existe impunitate față de partidul uh, aflat la conducere. Un simbol al uh, acestei puteri a fost numirea președintelui curții care a distrus practic rezoluția propriei uh, instanțe. Este simbolic pentru ceea ce încearcă să facă guvernul polonez cu legislația europeană și națională. Nu putem să asistăm la așa ceva. Cetățenii trebuie să poată conta pe protecția drepturilor uh, fundamentale. Judecătorii în toată Europa muncesc în beneficiul Europei, în beneficiul cetățenilor. Au nevoie de garanții. Aud că Polonia e acum uh, preocupată uh, și că e cumva vizată de um, Uniunea Europeană, că a fost luată la ochi. Ba nu, dumneavoastră căjiți Uniunea Europeană. Sunt 64 de nume ale persoanelor care n-au fost uh, numite corect în instanța, în Camera Judiciară Națională. Dar ce pot eu să vă spun este că de-a lungul istoriei Polonia a izbutit și că vom câștiga și această bătălie. Mulțumesc foarte mult, doamna Barley de la SND. Mulțumesc. Independenții, experții independenți de la Comisia de la Veneția n-au putut fi mai tranșanți în uh, decizia lor. Dacă reforma cea mai nouă uh, din Polonia se va înfăptui, judecătorii vor fi într-o situație imposibilă pentru că riscă să primească sancțiuni disciplinare dacă aplică legislația europeană. Și așa că mm, experții au tras un semnal de alarmă să nu se aplice această reformă, dar săptămâna trecută președintele Poloniei a semnat exact acea lege în ciuda tuturor uh, avertismentelor. E cu consecințe pentru societatea poloneză, cu consecințe foarte personale, căci săptămâna trecută Camera Disciplinară l-a luat la ochi pe Pavel Iuscin, l-a suspendat și apoi uh, salariul său a fost uh, redus cu 40%. Uh, greșeala sa care a fost? Se, el a pus cu semnul întrebării o decizie care fusese luată de cineva fidel guvernării. Și, practic, a declarat o decizie poloneză, dintr-o instanță poloneză, ca fiind contradictorie față de o decizie a Curții Europene de Justiție. Uh, și iarăși o judecătoare a fost uh, suspendată și ea. Și vedem prin toate aceste elemente de mozaic, prin toate aceste schimbări din Polonia, că, prin urmare, nu mai e valabil statul de drept în Polonia, nu mai funcționează justiția așa cum trebuie. Avem nevoie să mergem în instanță la CES și nu se mai poate face cherry picking, pentru că nu sunt doar drepturi în Uniunea Europeană, sunt și obligații, ori statul de drept face parte din acestea. Mulțumesc, e un cartonaș albastru dacă acceptați provocare. De fapt au fost mai multe și vă explic că pot primi doar unul. Domnul Iache a fost primul, provocare acceptată, 30 de secunde. Mulțumesc! Am o întrebare către dumneavoastră. Dumneavoastră reprezentați aici uh, Germania. Legea de care vorbiți, articolul 107 mai precis. Dacă se acționează împotriva sistemului judiciar din Polonia, atunci judecătorul e declarat responsabil într-o manieră disciplinară. Am o traducere din legislația germană, chiar în fața ochilor mei, și acolo se spune, în calitate de judecător în Germania, poți chiar să ajungi la închisoare uh, până la 5 ani. Uh, nu știu, care lege e mai rea, asta din Germania sau asta din Polonia? 30 de secunde pentru răspuns. În primul rând, eu nu reprezint aici Germania, ci cetățenii Uniunii Europene. În al doilea rând, doamna Schittler tocmai a mințit când a spus că uh, judecătorii germani n-au voie să aibă activitate politică. Ba chiar sunt colegi de la AFD, uh, partidul foarte iubit de dumneavoastră din Germania, care sunt în bundestagul german. Deci este o minciună și ceea ce citați dumneavoastră este o interpretare greșită a legislației. Este vorba de mm, faptul că sunt judecători care uneori interpretează intenționat greșit legea și atunci, da, pot fi trași la răspundere, dar în Polonia e vorba de aplicarea legislației europene care atrage sancțiuni disciplinare. Deci, cu siguranță, în Germania pentru așa ceva nu este pedepsit nimeni, dar în Polonia, din păcate, da, și asta e diferența. Bine, trecem la următorul vorbitor, doamna Strugariu. Please în ianuarie judecătorii din uh, străzi, mai multe străzi europene au uh, mărșăluit în liniște la Varșovia alături de colegii din Polonia. Ar trebui să arătăm acea solidaritate față de judecătorii din uh, Polonia. Doamna comisar, aveți dreptate. Ce se întâmplă acum în Polonia când vorbim de puterea judecătorească nu este reformă, ci e distrugere și nu putem să ne uităm pur și simplu când guvernul desfințează identitatea unui stat membru, pentru că e vorba de ADN-ul juridic al Uniunii, care să înseamnă tribunale independente care pot să aplice legea europeană și să o respecte. Autoritățile poloneze, prin legile acestea, duc Polonia cât mai departe de Uniunea Europeană și amenință independența dreptului european. O colegă vorbea despre reformă, dar cred că e vorba de această in reformă de pe vremea Arabelei și a lui Rumburac. Deci, doamnă comisar, vă rog, duceți-vă în Polonia și aduceți l aminte că Polonia este beneficiarul fondurilor europene cel mai mare din Uniunea Europeană. Și când ne întoarcem, când vă întoarceți, să adoptăm legea care pune această condiție. Poate avem posibilitatea să răspundem dacă acceptați un cartonaș albastru, pot accepta, dar unul, colega Vișnevska. Cineva nu accept din partea cuiva care nu respectă statul de drept. bine atunci trecem la doamna strick. Acum guvernul uh, polonez practic i-a scos pe judecători în afara legii, sunt intimidați și mai mult decât atât sunt intimidați în exercițiul profesiei lor atunci când uh, judecă pe fond dreptul european. Este alarmant uh, acest pas către un stat dictatorial. Asta înseamnă că distruge sistemul de echilibru al puterilor și nu mai permite cetățenilor să fie protejați împotriva propriilor autorități iar uh, valorile noastre sunt uh, practic amenințate, impunitatea și statul de drept care se degradează și în alte părți uh, ale Europei. Comisia trebuie să facă mai multe și să înceapă procedura de încălcare, să ceară suspendarea acestei legislații, dar și statele membre sunt îndemnate să nu lase totul pe seama instituțiilor UE. A venit momentul ca guvernele să-și asume propria răspundere în raport cu cu uh, relațiile lor cu guvernul polonez. E vorba de măsuri și pârghii politice, dar și juridice, legale și să nu se mai ascundă nimeni în spatele comisiei. Doamna președinte, uh, Casa Drepturilor este în flăcări și toată lumea ne cere să acționăm, să reacționăm. Mai există un cartonaș albastru. Doamna Vișnesca, îl acceptați de la dânsa? Vă rog, aveți 30 de secunde. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ei bine, vorbitoarea a declarat că judecătorii uh, protestează împotriva reformei judiciare în mod pașnic, într-adevăr, deoarece autoritățile poloneze le-au oferit uh, un cadru sigur uh, și pe când în Franța, de pildă, s-a declarat că atunci când uh, protestează, judecătorii pot fi chiar să fie loviți, maltratați. Uh, ce se întâmplă cu fermierii polonezi care uh, au protestat și care s-au trezit că au pierdut totul? Iată în ce situație ne găsim astăzi. Nu, înțeleg în ce context puneți această întrebare. Mă scuzați. Ați vorbit despre vorbitoarea precedentă, care a vorbit despre acel protest tăcut, e adevărat, l-am văzut și, da, s-a protestat într-adevăr împotriva reducerii uh, prerogativelor lor uh, profesionale și a uh, independenței judecătorilor. Uh, democrația nu este uh, majoritatea, vocea sa, ci e vorba de protecția tuturor, inclusiv a minorităților. Democrația nu poate să se lipsească de statul de drept. Mulțumesc! Uh, Trecem mai departe și dau cuvântul domnului González Pons. Mulțumesc. Autoritățile poloneze par să nu mai să fie mai interesate de confruntare decât de compromis. Să sperăm că odată cu doamna Iaurova, vizita doamnei Iaurova va începe un dialog onest și transparent. Noua lege este încă un atac la adresa independenței puterii judecătorești. Din ianuarie anul acesta, peste 40 de judecători au fost pedepsiți pentru că nu sunt de acord cu deciziile guvernului. Ce justiție e asta care îi urmărește pe judecători? Care este de fapt, scopul acestei reforme? Să îmbunătățească administrarea justiției sau să pună justiția sub control politic? O asemenea justiție nu e compatibilă cu valorile democratice care ne fac europeni. Îmi pare rău că spun acest lucru atât de clar. În Polonia nu e reformă, ci este represiune independența puterii judecătorești e în pericol și atunci cu Comisia, Curtea Europeană de Justiție și noi trebuie să intervenim. Rolul judecătorilor este să asigure îndeplinirea statului de drept în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mai era un cartonaș albastru, vreau să vă explic de obicei acceptăm o singur cartonaș albastru per persoană. Doamna Vișnevska ați, a folosit cartonașul albastru, dacă e altcineva, dar nu un al doilea cartonaș albastru de la aceeași persoană. Continuăm. Colegul Bidron. Od czasu przejęcia władzy przez Mulțumesc. De când uh, partidul acesta se află la guvernare, ministrul de justiție distruge sistemul judiciar din Polonia. Și acum a pornit o ultimă bătălie împotriva instituțiilor poloneze. Guvernul polonez pare să fie și el gata pentru încă o catastrofă, și anume înghețarea fondurilor europene. Încet, dar sigur, un fel de pol exit. Și, practic, se dorește doar apărarea direcției și liniei partidului, ceea ce este foarte periculos pentru fiecare cetățean polonez. Însă, din fericire, partidul aflat la guvernare nu înseamnă chiar toți polonezii. Sunt polonezi care vor să trăiască în stat de drept. Însă, pentru că avem un guvern care acționează nebunește, nu e posibil pentru ei. Având în vedere această atitudine a partidului aflat la guvernare, vedem exact ce s-ar putea întâmpla. Un pol exit. Dar latura pro-democratică trebuie să-i apere pe polonezi împotriva dumneavoastră și împotriva felului în care acționați în Polonia. E un cartonaș albastru dacă l acceptați, da? Bine. 30 de secunde. Doamna Șapcinska. Mulțumesc. Dacă e să vorbească cineva despre pol exit, e clar că acea persoană caută necazuri. Eu sunt mândră de țara mea, de istoria mea, avem o istorie frumoasă și cetățeni frumoși. Vă rog să nu-i băgați pe oameni în spereți cu Polexit. Nu este posibil așa ceva. E ca și cum ai spune că Germania sau Franța se pregătesc să plece din Uniunea Europeană. 30 de secunde pentru reacție. Mulțumesc, stimată colegă. Și eu sunt foarte mândru de țara mea. Sunt foarte mândru de țara care a avut a doua Constituție în lume. Dar nu sunt mândru de cei care o conduc acum, fiindcă îmi distrug țara. Mulțumesc! vă rog frumos, nu voi accepta nicio dezbatere. Am acceptat un cartonaș albastru care oricum n-a conținut o întrebare, a fost doar o declarație. Așa că următorul cartonaș albastru trebuie obligatoriu să conțină o întrebare, nu acord astfel uh, timp uh, în plus de vorbire. Continuăm cu doamna Keller. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Stimată doamnă comisariu, doamna um, stimate domnule Renders, doamnă secretar de stat uh, pentru afaceri europene, dragi colegi, la Gdansk sunt produse uh, standardele pe care sunt montate drapelele care se află cel, care sunt, se află în fața Parlamentului European cu ale cele două, celor 27 de state membre și pe care cu toții le respectăm. Acest nou regim uh, uh, este foarte strict cu judecătorii care critică acest nou, uh, nouă reformă judiciară. Este inacceptabil, încetul cu încetul se distrug niște drepturi dobândite. De-a lungul timpului e vorba de bazele statului de drept și ale modelului nostru democratic. Uh, Uh, dragi colegi, trebuie să consolidăm spațiul de libertate și justiție. Avem nevoie de instituții judiciare puternice pentru a pune în aplicare lucruri importante, cum ar fi uh, combaterea terorismului online sau uh, probatorul electronic, schimbul acestora. Doamnă comisar, ce veți face pentru ca să puneți capăt acestei situații care fragilizează statul de drept? Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Și continuăm acum cu colega Bilcic, vă rog. Uh, doamna președinte, doamna vicepreședinte Iaurova, <clears throat> sunt uh, un eurodeputat uh, foarte mândru din Europa Centrală și militez pentru Europa Liberă. Europa Centrală și de Est uh, au modificat Uniunea Europeană fundamental și în bine. Pacea și democrația s-au răspândit pe uh, continent și e vorba de o justiție nouă, de principii noi, iar lucrul acesta trebuie să se vadă în toată Uniunea Europeană. Problema e că nu se vede. Eu sunt slovac uh, și sunt eurodeputat și mă îngrijorează credibilitatea legilor europene și statul de drept în toată Uniunea Europeană și apăr justiția atât în Polonia cât și în Uniunea Europeană. Și o spun asta ca cetățean din Europa Centrală și de Est. Nu există nimic ascuns în toate astea. Ne gândim la credibilitatea statului de drept și a justiției, atât în Polonia cât și în Uniunea Europeană. Nu putem să riscăm să ne reîntoarcem la proasta folosire a justiției care a subminat Europa pe care o cunoaștem acum. Mulțumesc! Domnul Mandel, mulțumesc! Doamnă vicepreședinte, doamnă comisar, permiteți-mi să încep spunând că mă simt profund legat de cetățenii polonezi. O spun mai ales în calitate de austriac. Austriecii au foarte multe de, pentru care să fie recunoscători polonezilor. Noi știm că Polonia a fost uh, o țară care a avut foarte mult de suferit de pe urma ideologiilor din secolul 20. Cel de-al doilea război mondial a fost început cu un atac asupra Poloniei și apoi uh, uh au participat și austrieci și acel atac a început uh, având drept uh, fundament o minciună. De ce spun acum toate acestea? Pentru că polonezii au acum un guvern care pune sub semnul întrebării statul de drept. Dar polonezii nu merită așa ceva. Ca toți europenii aceste, din această Uniune merită o conducere care să respecte statul de drept. Cei aflați la conducere să se gândească la viitor, la copii și la copiii copiilor lor. Toți aceștia merită un stat de drept. Mulțumesc! Mulțumesc. Continuăm cu domnul Mureșan, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, guvernul actual al uh, Poloniei și așa zisul partid Justiție și Dreptate spune că respectă statul de drept, dar de fapt încalcă principiile sale zi de zi. Dragi colegi, trebuie să vedem ce face acest guvern și nu ceea ce spune el. Guvernul polonez, uh, de fapt, promovează o reformă a justiției care erodează uh, democrația și justiția. Este o decomunizare, dar este opusul său nu este o modernizare, ci mai degrabă o tentativă de uh, autoritarism. Știm că Polonia este mai mult decât guvernul său actual. Guvernele vin și pleacă. Știm că uh, trebuie să se protejeze principiile drepturilor uh, și statului de drept în ciuda intimidărilor. Iar statul de drept se dă la astfel de uh, atacuri, pe când uh, polonezii și ziariștii obiectivi sunt cei care uh, promovează libertatea de expresie și luptă împotriva propagandei. Noi suntem alături de polonezi și spun guvernului polonez să-și asculte proprii uh, cetățeni. Mulțumesc foarte mult. Mai există un cartonaș albastru de la uh, doamna Salesca. Sunteți de acord? Aveți 30 de minute pentru o întrebare. Vă rog, doar o întrebare, dacă nu întrerup. rup. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, spune doamna Zauesca. Nu știu dacă știți, dar 20.000 de cetățeni polonezi au demonstrat pentru guvernul uh, polonez, în favoarea sa. Nu știu dacă știți că avem un tratat al Uniunii Europene, acolo se spune că Uniunea Europeană nu are și Parlamentul nu are competențe uh, în acest gen de dezbateri. Uh, acum vreau să uh, întreb, vă rog frumos, vă rog frumos să nu ne criticați astfel, nu criticați o țară astfel. Question, so how... Îmi pare rău. N-ați pus nicio întrebare. Pentru ultima dată v-am dat această oportunitate pentru că ați încercat de fapt să câștigați timp în plus de vorbire, ceea ce este absolut inacceptabil. Dar mm, acum, mm, de acum încolo mai accept doar întrebări. 30 de secunde pentru reacție. Da, întrebarea a fost uh, clară. Dacă știu eu tratatul și tratatul func- uh, funcționarea UE, răspunsul este da, cunosc aceste texte, dragă colegă, și știu că sunt și articole în tratate care vorbesc despre valorile europene și mai știu că este datoria noastră să apărăm statul de drept peste tot în Europa, deoarece Iată, aceasta este o valoare europeană. Și mai știu și despre 10 mii, zecile de mii de oameni în Polonia care au ieșit în uh, stradă, care au vorbit și s-au exprimat împotriva guvernului. Suntem solidari cu ei. Vă mulțumesc foarte mult. Continuăm acum. Urmează domnul Pospișil. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Siglo se refera la Republica Cehă în declarația domniei sale. Și am fost ministru al justiției cinci ani în Cehia și nu îi persecutăm pe judecători pentru opiniile lor. Nu avem o lege în acest sens în Cehia. Și știu asta foarte bine. Îi putem sancționa pe judecător pentru că întârzie procedurile, dar nu îi sancționăm pentru opiniile politice este un principiu de bază al cărei societăți democratice. Legea din februarie din țara dumneavoastră nu se compară cu nimic din Cehia sau din altă parte din Uniunea Europeană. Și ca și colegii mei, nu încercăm să găsim o soluție de compromis. Președintele dumneavoastră a promulgat această lege și a confirmat decizia aceasta de adoptare a legii. Judecătorii trebuie să fie penalizați în momentul în care sunt lenți, dar în loc de asta dumneavoastră îi pedepsiți pentru că au o opinie privind reformele, ceea ce o lege proastă. Mulțumesc! Domnul Sikorski. w polsce dochodziło do łamania praworządności domagając się. mulțumesc. Acest guvern a încercat să îl facă pe domnul Tusk responsabil, ceea ce este irațional și nebunesc, pentru uh, incidentul, accidentul aviatic de la Smolensk, Smolensk din urmă cu 10 ani. Și Ba chiar s-a ajuns la camera interdisciplinară, ceea ce nu corespunde cu viziunea europeană asupra statului de drept. Deci, doamnă comisar Jurova, vă mulțumesc foarte mult pentru că încercați să readuceți democrația și statul de drept în Polonia. Am numeroase solicitări la intervențiile spontane, nu pot să le accept uh, pe toate, fiind dat timpul limitat. O intervenție per grup, atât accept și nu o să accept oricum persoane care deja s-au exprimat în această dezbatere, în această după-amiază. Începem cu domnul Polciac. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Sunt uh, sigur de un lucru, avem valori și reguli comune. Asemenea, valori sunt uh, amenințate, trebuie să reacționăm. De aceea dezbatem astăzi. Este o situație foarte clară. Statul de drept este amenințat într-un stat membru ceea ce subminează încrederea reciprocă. Asemenea, comportament este de neacceptat, după părerea mea. Aș fi bucuros dacă doamna Siglow, care își se aduce aminte ce spunea când prim-ministru și vorbea despre reforma constituțională a guvernului și ne-a spus că va accepta rezultatele Comisiei de la Veneția. Nu s-a întâmplat nimic uh, de genul acesta și acum ne spuneți că dumneavoastră, că reformele dumneavoastră sunt bune, dar este complet inacceptabil. Ar trebui să vă fie rușine, doamnă. Mulțumesc. Um, we'll continue with Mrs. Spurek, please. Vom continua cu doamna Spure. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Am fost uh, surprinsă după ce m-am întâlnit cu Ursula, după ce s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen, uh, prim-ministru polonez uh, a declarat că n-au, n-au discutat despre statul de drept. Cum oare că nu s-a menționat acest subiect în cursul reuniunii respective? și iar uh, președinția croată spune că nu este o prioritate pentru ea statul de drept în Polona, Polonia. De ce să mai uh, discutăm atunci? Este foarte clar că uh, articolul 7 nu funcționează în practică. Asta este clar și mai știm că Constituția este în continuare și va fi în continuare încălcată și asta împotriva cetățenilor. Trebuie să vă spun că o să urmăresc situația cu multă vigilență. A venit momentul ca și Comisia Europeană să fie mai activă și trebuie să aflăm ce se va face pentru a-i proteja pe cetățeni și pe judecătorii polonezi. Avem nevoie de eh, acțiuni concrete. Doamna Iureva europska unia este zgrajena na vladavini prava. Mulțumesc, Uniunea Europeană se bazează pe statul de drept. Parlamentul în anul 2017 a spus clar că situația din Polonia reprezintă un risc, un risc față de independența sistemului judecătoresc. Și am confirmat acest lucru prin rezoluția pe care am adoptat-o și am constatat că situația s-a înrăutățit din 2017 prin reformele acestea și prin posibilitatea de a-i concedia pe judecători, situația s-a înrăutățit realmente. Mi se pare că unica manieră este să congelăm fondurile europene, să interzicem accesul la fondurile europene și să stabilim o condiție, condiția de a plăti uh, aceste fonduri doar odată cu îmbunătățirea situației. Uh, e încălcarea acestor reguli cât privește statul de drept poate să fie înrăutățit. Mulțumesc foarte mult! Domnul Krach, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, de fiecare dată când suntem la Strasburg, discutăm despre reforma din justiția poloneză și sunt uimit de verva cu care polonezii de stânga și de centru participă când e vorba de a își critica uh, patria mamă. Ar trebui să se gândească un pic la decizia din 19 uh, noiembrie de anul trecut. Cu siguranță au parcurs-o. Și tocmai pentru că judecătorii nu se numesc singuri, tocmai pentru că judecătorii sunt numiți de Parlament și de Justiție, nu înseamnă că e pusă sub semnul întrebării separarea puterilor în stat. Al minterii ar exista, uh, n-ar mai exista separarea puterilor în stat nici în Germania, nici în Statul Unit. Deci uh, ce se întâmplă în Polonia este, dumneavoastră cereți ca judecătorii să se poată numi singuri și promova singuri în Polonia. Este o cale deosebită care nu are nimic de a face cu separarea puterii în stat. Separarea puterii în stat înseamnă independență la nivel decizional, independență după numire, dar nu numire cu de la sine putere. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm cu doamna Tomașici. Mulțumesc foarte mult. Polonia acum este în centrul atenției instituțiile europene pentru că dorește să-și democratizeze sistemul său politic. Acesta este adevărul trist. Uh, Există o neînțelegere din partea birocrației europene față de țării postcomuniste cum este Polonia. Asta duce la conflicte de interese. Nimeni nu profită de pe urma acestor lucruri. Toate democrațiile trebuie să înțeleagă acest lucru și mai cu seamă noile democrații. Aici, la mijloc, uh, există o uh, greșeală sistematică legată de moștenirea sistemului comunist. Și aceasta, bineînțeles, împiedică lichidarea anumitor probleme din trecut uh, și uh, nu permite o tranziție așa cum trebuie în țările postcomuniste de care ele au nevoie. Mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, v-am spus că o să avem câte o intervenție spontană de la fiecare grup în parte. Dumneavoastră ați fost deja reprezentat pentru grup și acum am terminat, deci, cu grupul dumneavoastră. Acum, comisarul Didier Anders. Uh, thank you, madam. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor deputați. Permiteți-mi să revin la niște chestiuni care au fost aduse în discuție în această dezbatere. În primul rând, cât privește noua lege, pentru că e un factor nou. De la ultima dezbatere de acum câteva săptămâni există o lege nouă. Comisia este deschisă întotdeauna la un dialog onest cu statul membru pentru a rezolva problemele, dar nu vom ezita să utilizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a asigura respectul legii europene. Noua lege ne îngrijorează compatibilitatea, de exemplu, cu legislația europeană, pentru că e vorba de principiul primatului legii europene asupra celei naționale și dreptul de a trimite întrebări la uh, Curtea Europeană de Justiție. Comisia analizează legea în detaliu și ca replică la comentariile făcute de unii eurodeputați, Vreau să spun încă o dată că aceast, de fapt, Curtea Europeană de Justiție a hotărât că organizarea justiției dintr-un stat membru este de competența statului membru, dar faptul rămâne că în momentul în care își exercită această competență, statul membru trebuie să se conformeze cu obligația asumată conform dreptului european iar dreptul european cere respect față de statul de drept, mai ales independența puterii judecătorești. Este un element crucial. Tribunalele din Polonia sunt tribunale europene și trebuie să ne asigurăm că cetățenii polonezi se pot bucura de toate drepturile lor conform dreptului european. Iată de ce mă preocupă realmente noua lege și vă pot asigura că în calitatea mea de comisar pentru justiție, că noi, Comisia, ca gardian al tratatului, ne asumăm răspunderea și vom lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectul dreptului european. Și mai notez ceva. Camera disciplinară continuă să funcționeze în ciuda hotărârilor Curții Supreme. Uh, iar aceste hotărâri care urmează hotărârii Curții Europene de Justiție din 19 noiembrie. Curtea Supremă a conchis că de fapt această cameră disciplinară nu este un tribunal în sensul dreptului european și al celui național. Hotărârile preliminare ale CEJ sunt obligatorii și trebuie să fie respectate în totalitate. Tribunalele naționale trebuie să aplice dreptul național în aliniere la interpretarea uh, Curții Europene de Justiție, mai ales pe 4 februarie 2020, Camera Disciplinară a hotărât să suspende primul judecător din funcție care a vrut să aplice hotărârea Curții Europene de Justiție din 19 noiembrie 2019. El a fost uh, de asemenea uh, supus unei reduceri a salariului cu 40%. Curtea Supremă a hotărât de asemenea că, de fapt, Consiliul Național pentru Puterea Judiciară nu este un organism independent și imparțial, dar Consiliul continuă să funcționeze. Ca exemplu, pe 13 ianuarie, pe 23 ianuarie, a ales șase candidați pentru Camera Disciplinară, doi dintre ei fiind membri ai Consiliului Național al Puterii Judecătorești. În lumina dezbaterii de astăzi vreau să spun câteva cuvinte privind situația uh, Curții Constituționale. Vreau să vă reamintesc că în propunerea motivată din 27 septembrie care duce la declanșarea procedurii articolului 7, Comisia a conchis că independența și legitimitatea uh, curții uh, constituționale sunt serios subminate și în consecință constituționalitatea dreptului polonez nu mai poate fi eficient garantată. Vreau să spun din acest punct de vedere că după hotărârea CEJ și după hotărârea Curții Supreme de, din Polonia, Tribunalul a fost sezizat de mai multe autorități. Dezbaterea mi-aduce aminte de declarații care ne spuneau că această situație duce la un haos juridic. Vreau doar să răspund că remediul pentru asemenea situații este faptul că uh, hotărârile luate de un tribunal independent trebuie respectate de toate autoritățile. În concluzie, vreau să mai adaug ceva. Comisia se ocupă de un mecanism cuprinzător al statului de drept în Europa. Va cuprinde toate statele membre și va asigura o sinteză a evoluțiilor semnificative din diversele componente ale statului de drept. Se va baza pe o serie de surse de informare pentru a reflecta realitatea din teren Asta ne va permite să identificăm foarte repede chestiunile legate de statul de drept. Acest nou mecanism va cuprinde toate statele membre în același fel primul raport este o inițiativă cheie a Comisiei pe marginea acestui mecanism. Pregătirea acestui raport este deja în fază operațională. Avem deja o rețea de persoane de contact din statele membre care ne ajută la pregătirea acestui raport. Raportul va face parte din noul ciclu al statului de drept cu implicarea puternică a Parlamentului și Consiliului. Totuși, vreau să spun clar că acest mecanism de prevenție nu înlocuiește mecanismele de reacție, cum ar fi procedurile de încălcare a dreptului european și procedura articolului 7, atunci când se dovedesc a fi necesare. Vom continua să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a promova și pentru a a apăra statul de drept în toate statele membre, inclusiv în Polonia. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Dau acum cuvântul doamnei Brâniaci, doamna ministru. Vă rog. Stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să subliniez încă o dată că președinția și Consiliul, în întregimea sa, consideră că este deosebit de important ca statul de drept să fie menținut și să fie protejate drepturile fundamentale. Aceste elemente sunt în centrul preocupărilor noastre și ne vom apleca asupra tot ceea ce am auzit astăzi în această dezbatere. În ceea ce privește articolul 7 și următorii pași la Consiliu, chit că statul de drept este o prioritate pentru președinție, noi nu putem uh, să uh, previzionăm ceea ce se va întâmpla. Vom fi foarte atenți la uh, ceea ce se întâmplă în cadrul uh, reuniunilor JAI. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi! Închidem această dezbatere. Înainte de a trece la următorul subiect, la următoarea dezbatere, am de făcut un anunț. În concordanță cu decizia de pe 28 iunie 2018 a Consiliului și după uh, ieșirea de pe 31 ianuarie 2020 a Regatului Uniunii Europeană, Autoritățile țărilor de jos m-au uh, notificat cu privire la numirea domnului, uh, cu privire la trei colegi noi care vor intra în Parlamentul European uh,